există nicio obiecție până la adoptarea procesului verbal, aceste nominalizări vor fi considerate adoptate. Miercuri, președintele Consiliului, împreună cu mine, vom semna patru acte semnate, um, adoptate în conformitate cu procedura legislativă obișnuită și titlurile acestor um, legi vor fi publicate în procesul um, verbal al acestei ședințe. Și, în cele din urmă, regula 216 din regulament, comisiile responsabile au înaintat uh, mai multe amendamente la textele adoptate